Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Dragi colegi, vă propun să începem discuțiile. Întâi de toate, vreau să vă cer scuze pentru începerea cu întârziere a reuniunii noastre, însă au apărut o serie de schimbări în program și pentru asta a fost nevoie să ne scurtăm uh, lucrurile. Și n-am putut să vă anunț decât târziu, îmi pare rău. Pe primul punct avem adoptarea ordinii de zi. Ați văzut proiectul de ordine de zi în Cobu News. Am o serie de precizări de făcut. În primul rând, în ceea ce privește voturile pentru estimările pentru proiectul de buget pentru Parlamentul European. Avem raportul domnului Salvator Gariga. Votul este amânat pentru că biroul nu a adoptat proiectul deocamdată. Dar sigur, raportorul este la dispoziția Comisiei Bugete pentru detalii referitoare la starea discuțiilor în această după-amiază. De altfel, coordonatorii vor discuta pe acest subiect. Deci după ce se încheie reuniunea din această dimineață. Apoi, ne-am gândit să punem pe ordinea de zi studiul referitor la modul în care statele membre coordonează și utilizează contribuțiile la bugetul european cu bugetele naționale. La solicitarea celor doi coraportări, doamna Jensen și domnul Dean, această prezentare nu va fi făcută azi, pentru că documentul pe care l-au primit nu este satisfăcător și nu corespunde recomandărilor transmise. Raportorul pe proiectul de buget pentru 2015, fermecătoarea Eider, care este alături de noi la tribună, a cerut să discutăm subiectul după amiază și nu dimineață, ceea ce se va și întâmpla. Și cei doi raportori pentru perioada bugetară 2014 Aniensen și 2015 Eider ar dori să fie adresată o întrebare orală Comisiei și Consiliului din partea Comisiei noastre pentru buget, ca urmare a audierii celor doi comisari, doamna Gheorgheva și domnul Lewandowski, care au fost audiați cu privire la situația plăților în Uniunea Europeană, situația generală și specifică în domeniul asistenței umanitare. Ați văzut de altfel că de la această dublă audiere, Comisia a anunțat suplimentarea asistenței cu 11 miliarde de euro pentru Ucraina și repartizarea acestei asistențe umanitare se face uh, în condițiile în care mai rămân multe semne de întrebare. Ați primit cu toții propunerea de întrebare orală pe care am transmis-o ieri tuturor membrilor și în această după-amiază vom avea un schimb de opinii cu privire la conținutul acestei întrebări orale. Și o altă modificare pe ordinea de zi Ann Jensen, care nu poate să fie alături de noi în această dimineață, a solicitat ca punctul său pe proiectul rectificativ numărul 1 la bugetul general 2014 să fie de asemenea abordat în această după amiază și Inga Gresle, care este aici chiar în primul rând, întotdeauna surzătoare, uh, eficientă și dinamică ne-a cerut ca punctul 17 și 18 de care se ocupă și care erau prevăzute pentru după amiază să fie discutate dimineața. Heider, dacă vrei să faci un comentariu. Gracias, Sabéis que el Mulțumesc, domnule președinte. Știți că președintele întotdeauna este cel care uh, felicită lumea în momentul în care e, există o aniversare sau cu ocazia anumitor evenimente speciale, așa că haideți să-l felicităm pentru faptul că uh, a devenit tată curând. Astăzi în Spania este ziua tatălui, așa că felicitări! simplemente desearle que vaya todo. Și să urăm ca totul să se deruleze foarte bine și să reușească să doarmă în primele nopți, pentru că știm întotdeauna până se ajunge la biberon, noaptea e mai greu de dormit. Bun. Euh, merci, Eider. Mulțumesc, Eider. Mă emoționează foarte tare aceste felicitări pe care le-am primit din partea ta. E adevărat că am vârsta unui bunic și sunt un bunic, eh, dar iată că acum cei șapte nepoți ai mei au un unchi de opt zile. E o mare fericire și știm cu toții că în familie apar evenimente care sunt mai importante chiar decât activitatea politică. Bun, mulțumesc, mulțumesc, Eider, și evident îi dorim cu toții lui Eider să uh, trăiască aceeași fericire cât de repede. Uh, o admir foarte mult, știu cât de important este ca un tată să fie alături de soția sa pe durata sarcinii, să asiste la naștere, să fie alături de ea după naștere, deci îmi imaginez că este cu atât mai plăcut pentru mama. Acestea fiind spuse, trecem la ordinea de zi. Am avut uh, prezentarea noi ordinii de zi. Punctul 2 este, mm, constă în comunicările președintelui. Trebuie să mai adaug ceva, să vă anunț o dată importantă. Știți că am prevăzut în perioada intermediară, între finele mandatului nostru și alegerile europene de pe 25 mai și intrarea sau începerea funcționării uh, noi structuri parlamentare pe 1 iulie, am prevăzut o reuniune extraordinară a Comisiei pentru Buget pentru a putea să-l audiem pe comisarul pentru buget, de fapt să-l invităm să fie alături de noi și, conform tradiției deja existente, proiectul de buget pentru 2015, pe care colegiul comisarilor îl va fi adoptat până la data respectivă, și înainte de prezentarea oficială a proiectului de buget de către Comisie în fața mass mediei și a opiniei publice. Inițial, Comisia ne-a spus că acest lucru se va întâmpla pe 4 iunie, dar apoi a fost amânat cu o săptămână. O să vă confirmăm și în scris, dar vă rog să confirmați uh, în agenda de data de 11 iunie, miercuri, când va fi adoptat uh, proiectul de buget la nivelul colegiului și imediat după vom avea reuniunea extraordinară a comisiei noastre la care va participa comisarul pentru buget. Și cu această ocazie Dat fiindcă va fi ultima noastră reuniune, propunerea noastră ar fi să și sărbătorim împreună cei 5 ani de activitate pe care i-am petrecut împreună în această comisie omagiindu-i pe participanți, evocând și momentele dificile prin care am trecut, am trecut, au trecut unii colegi și familiile lor, alături de colaboratori și alături de reprezentanții celorlalte instituții cu care am colaborat pe durata acestei perioade. Prin urmare, vă rog să rezervați un pic de timp, nu pentru 4, ci pentru 11 iunie, pentru a sărbători, pentru a bea șampanie și pentru ai felicita pe cei și cele care au fost uh, reale și să ne luăm rămas bun de la cei care ne vor părăsi. Cam asta în ceea ce privește anunțurile. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 4 martie. Dacă nu există observații până la finele reuniunii de astăzi, vom considera că acest uh, proces verbal este aprobat. Dacă avem alături de noi autorul următorului punct, Darden, iată că da, propun să trecem la punctele 7 și 8. Aveți cuvântul. Merci, président. Je serai relativement bref. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Vreau să vă prezint aceste două puncte. De altfel, e vorba de ultimele mobilizări financiare pentru acest mandat mai întâi, o mobilizare în ceea ce privește o întreprindere pentru fabricarea unor ecrane plasma în Italia, care solicită 3 milioane 910 mii de euro pentru a ajuta 146 de persoane ce au fost disponibilizate și asta e în cadrul articolului 2 al regulamentului precedent, pentru că ne bazăm în continuare pe regulamentul precedent, criteriul de mondializare, și e, cazul, e în cadrul unei întreprinderi care ajunge la pragul de 500 de persoane li, uh, disponibilizate pe durată de 4 luni. Vreți să fac o prezentare mai lungă, domnule președinte? Cea de-a doua mobilizare se referă la o sumă de 1.600.000 de mii de euro pentru a ajuta 285 de persoane disponibilizate într-un conglomerat de 15 întreprinderi în domeniul uh, automobilelor, autovehicolelor în Andalusia. Și aici e vorba în continuare de criteriul de mondializare și în continuare vorbim despre uh, fostul regulament. Iată, domnule președinte. bien, je vous remercie. Mulțumesc foarte mult. Am invitat raportorul de la Comisia pentru Ocupare, doamna Mohan Chartier, să participe la această dezbatere pe aceste puncte. Văd că încă nu a ajuns. Și în principiu va trebui să participe și la grupul de monitorizare pe care îl vom avea imediat după. Bun, până sosește, aș dori să știu dacă având în vedere cele spuse de uh, raportor, dacă eventual aveți observații. Se pare că nu. Foarte bine. Atunci aș dori să vă amintesc, așa cum a spus domnul raportor, ne aflăm în continuare în regimul pe vechi și în ceea ce privește proiectul de calendar, Termenul pentru a înainta amendamente este fixat pentru data de 24 martie la prânz. Votul în comisie va putea avea loc pe data de 18 martie și la Comisia de Ocupare și pe 1 aprilie în Comisia de Bugete, cu speranța să putem adopta înainte de finalul mandatului în plenara din aprilie acest text. Și acest lucru e valabil, acest calendar e valabil pentru ambele puncte de ordine ordinea de zi. Atât proiectul italian cât și proiectul spaniol. Foarte bine, vă mulțumesc. Și acum aș propune colegii noastre Inge Gresle să ne, pro, să ne prezinte punctele 17 și 18. Te rog. Mulțumesc. Încep cu partidele politice. Între timp avem un raport privind uh, statea negocierilor. Am avut în 4 martie o reuniune a raportorilor din umbră și am convenit că vrem să ajungem, uh, vrem să ajungem la o soluție comune cu Consiliul cât se poate de repede. Din uh, cauza uh, anulării unor zboruri de la Bruxelles la uh, Strasburg, întâlnirea cu Consiliul programată pe săptămâna trecută a fost anulată. Următoarea întâlnire este programată pentru mâine dimineața și prin uh, o corespondență prin e-mail am încercat să realizez deja în prealabil un uh, consens. Um, Textul AFCO în principiu este preluat unul la unul de către Consiliu și va deveni legislație, cu excepția unei dispoziții care vizează auditul extern. Acolo mai trebuie să ne înțelegem. Pe fond, Consiliul uh, nu a reacționat încă la textul pe care l-am elaborat împreună cu Comisia, și ne-a înștiințat doar că uh, nu are niciun mandat de negociere și de aceea mâine nu poate avea loc un uh, veritabil trialog, ci doar un uh, schimb de opinii. Însă mă încurajează faptul că putem ajunge la o înțelegere informală pe care Coreperul ar putea o reconfirma în întâlnirea sa din 25 martie. Asta mă bucură și cred că lucrurile merg pe calea cea bună. Uh, nu pot să spun același lucru în legătură cu cel de-al doilea dosar. Pot să, pot să continui sau uh, vreți să mă opresc aici, domnule președinte? Bun. În al doilea dosar, acela cu privire la mecanismul Connecting Europe, aici situația este mai dificilă pentru că Consiliul a adoptat în continuare o poziție de blocare. În dimineața aceasta am avut o discuție informală cu ambasadorul, uh, reprezentantul permanent uh, uh, al Republicii Elene, încercând să vedem cum, cum putem ieși din impas la întrebarea câți ani acoperă aceste realocări de fonduri, Eh, această întrebare încă este deschisă, ca și altele câteva. Aș vrea să vă sugerez să, să, să facem în așa fel încât să ajungem la un acord cu Consiliul, numai că Consiliul deocamdată se blochează. Eh, prin articolul 178 avem temeiul pentru o mare, mare flexibilitate pentru IMM-uri, dacă însă nu putem asigura această flexibilitate, atunci eu sunt foarte rezervat în ce privește prognosticul. Dacă Consiliul în continuare se va opune, atunci foarte multe mijloace disponibilizate prin Connecting Europe, prin facilitatea aceasta, nu vor putea fi efectiv cheltuite dar uh, noi avem deja un acord al șefilor de state și de guverne și acum se pare că Ministerele Finanțelor sau secții, departamente uh, ale acestor uh, ministere blochează demersul nostru. Sunt în continuare foarte interesată să găsim un consens, să ajungem la un acord și ar fi bine, după părerea mea, dacă Consiliul al uh, ar recunoaște că uh, aceste mijloace nu fac altceva decât să modernizeze Europa. Deci, uh, statele membre, Consiliul, nu fac decât să, să-și dea cu stângul în dreptul. Nu înțeleg, de fapt, care este poziția lor. De ce este așa poziția lor? Poate nu trebuie să înțeleg. Asta e altceva. Eu sper că, eu sper că astăzi, ă, în, în seara aceasta, vom, vom putea într-o nouă rundă să, să uh, ieșim în impas și mâine oricum uh, mai avem o întâlnire și atunci uh, sper să vă pot raporta lucruri mai pozitive. Mulțumesc! Merci Inge, c'est très clair. Dominique Riquet a demandé la parole. Mulțumesc Inge, foarte clar. A cerut cuvântul Dominique Riquet. Da, mulțumesc domnule președinte. Aș vrea să mă exprim în calitate de raportor, pentru că după ce am luat cunoștință de dificultățile despre care Inge tocmai a vorbit, vreau să spun că pozițiile Consiliului în ceea ce privește reglementarea financiară pe acest instrument sunt de așa natură încât modifică în mod grav uh, felul în care regulamentul a fost adoptat. E foarte important în cadrul financiar multianual. Amintesc faptul că, de fapt, Consiliul a dat înapoi foarte mult în ceea ce privește cifrele. Am trecut de la 57 de miliarde la 33. În ciuda unor solicitări foarte clare din partea Parlamentului de a spori aceste credite și deci de a putea acționa prin bugetul european în favoarea creșterei, uh, într-un subiect care este totuși destul de strategic. Aș vrea să subliniez că pozițiile Consiliului în materie de reglementare financiară sunt de așa natură încât alterează instrumentul despre care discutăm. De fapt, nu e vorba doar de probleme și detalii tehnice, nu. Nu e vorba doar de rezolvarea unor probleme care ar putea să pună probleme, eu știu, la Ministerele de Finanțe. Nu e pur și simplu o reducere din nou. Și acest lucru ar face că, de fapt, nu am mai avea flexibilitatea dorită pentru a putea utiliza acest instrument. Și pentru cei care realizează proiectele în mod concret, e foarte grav. Trebuie să ne uităm la contextul cadrului financiar multianual și sunt îngrijorat. Din punctul lor de vedere, această facilitate Connecting Europe Uh, trebuie să fie finanțată și dacă poziția Consiliului nu se modifică în momentul în care știm că ocuparea este o problemă crucială, având în vedere natura proiectelor, având în vedere termenele foarte precise și foarte clare pentru ca acestea să poată deveni operaționale, e bine, știți că la Consiliu s-au redus aceste termene. Mai mult decât atât, uh, se taie din bugete. Păi, aș vrea să vă spun că, da, pe mine asta, toate aceste aspecte mă îngrijorează, pentru că demonstrează în mod clar faptul că poziția Consiliului este de a găsi acele chichițe care să le permită să revină asupra bugetelor, asupra sumelor pe care le convenisem. utilizând diferite metode de actualizare a bugetelor. Și mai mult decât atât, ă, dacă vă amintiți, nu eram pe deplin mulțumiți de acele sume. Dar acum, cu aceste noi reduceri, uh, sincer, e de fapt o manipulare politică uh, ce va avea consecințe asupra uh, instrumentelor înseși. Și m-am adresat doamnei Inge Gresle, m-am adresat Comisiei pe acest punct, am subliniat poziția Consiliului și vreau încă o dată să subliniez gravitatea problemei, pentru că nu e o problemă doar de reglementare financiară. Și asta demonstrează că la nivel de Consiliu există o stare de spirit care poate deveni dăunătoare. Așa că n-ar trebui să ne aflăm într-o situație în care deja puținul credit operațional, operativ pe care îl aveam, să fie și acesta pus sub semnul întrebării din cauza unor operațiuni financiare uh, incorrecte. E foarte grav ce se întâmplă. Președintele, da, vă mulțumesc. Uh, și de fapt asta ce înseamnă? Înseamnă să nu putem să găsim un acord până la finalul acestui mandat? Acesta este pericolul? Acesta este riscul? Da, spune domnul Riche, asta e încă o dată o posibilitate pentru Consiliu de a ajunge la rezultatul său scontat. Da, asta e și o mare problemă, spune președintele. Bun, foarte bine, vreau să vă mulțumesc, aș dori să știu dacă mai sunt și alte intervenții. Nu? Bun, vreau să mulțumesc lui Inge. Avem mare noroc de faptul că doamna Gresley este raportor pe aceste subiecte, pentru că știm că are o energie extraordinară. Și acum v-aș propune să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de grupul de monitorizare privind fondul de ajutor european pentru persoanele cele mai defavorizate și implementarea de fonduri pentru 2014. Cunoașteți care este principiul de funcționare al acestor grupuri de monitorizare. E, de fapt, pentru noi, noi ca și raportori, dar și pentru ceilalți membri ai Comisiei pentru Buget, o ocazie de a avea un schimb de opinii cu persoanele care se ocupă concret de gestionarea acestor programe la nivel de Comisie Europeană. Acum, mi s-a spus că din partea Comisiei Europene vom avea un reprezentant pentru Direcția Generală de Bugete, de Agricultură, de ocup Direcția Generală de Ocupare a trimis pe doamna uh, Adriana Sucovatova Toșeva, care, uitați, este în sală. Bun venit! Doamna Miss Emanuel Gimenov, ofițer de plăți. Da, vă rog, să luați loc aici în rândul întâi. Și domnul Serge Legal, coordonator pentru relațiile interinstituționale, și domnul Patrick Maleza, team leader. Din partea Direcției Generale a Agri, domnul Arpad Shabolsh, nu știu dacă am pronunțat corect, market officer, și pentru Direcția Generală de Bugete, doamna Catarzina Ruțca, Budget Officer, care este în sală, prezentă și zâmbește, și doamna Leticia Gerli, asistent pentru bugete. Leticia, bine ați venit! Iată, din partea Comisiei Europene, noi am invitat membrii Comisiei noastre parlamentare Uh, și din partea Comisiei pentru Ocupare, în principiu doamna Mohan Chartier trebuie să sosească imediat. Imediat ce va veni, va la loc exact lângă mine. Bun, acest grup de monitorizare este condus de doi raportori, cei care se ocupă de bugetul 2014 și 2015, An Jensen va sosi. Eider, eventual vrei tu să începi să lansezi dezbaterea? Sí, aquí evidentemente lo importante es escuchar. A... Evident, cel mai important acum ar fi să ascultăm ce are de spus Comisia Europeană. Evident, noi am pregătit o listă de întrebări și să, ceea ce vrem este să explicăm de ce am hotărât să organizăm acest grup de monitorizare uh, după cum știți, acest fond european este destinat persoanelor celor mai defavorizate și e un fond asupra care noi am lucrat foarte mult pe durata întregului mandat. A fost, de altfel, unul dintre acele programe care au fost supuse unor dezbateri uh, în cadrul, cadru, în uh, cadrul discuțiilor referitoare la cadrul financiar multianual. Știm care era punctul de plecare și noi vroiam să menținem cel puțin exact aceleași sume în așa fel încât acest fond să funcționeze bine, pentru că, din păcate, în momentul de față, uh, e clar că uh, este mai necesar decât oricând să avem un astfel de program. Și prin acest grup de monitorizare vrem să vedem cum anume se gestionează acest program în noul cadru financiar, cu noi reguli, cu participarea anumitor alte fonduri de coeziune, câteva milioane care reies, care provin, de fapt, din fondurile de coeziune și să vedem cum anume acesta funcționează, dacă într-adevăr există, știu eu, o întârziere eventual, E adevărat că, având în vedere faptul că și cadrul financiar multianual a fost adoptat mai târziu, au existat anumite întârzieri și Parlamentul a insistat foarte mult să avem anumite măsuri de tranziție, în așa fel încât fondul să poată fi utilizat încă din primele luni, în așa fel încât uh, ONG-urile și acele bănci alimentare să poată să continue să lucreze încă de la începutul anului. Știm cu toții cât de importante sunt aceste lucruri, așa că acum nu cred că mai am multe de adăugat, ci mai degrabă să ascultăm ceea ce au de spus reprezentanții comisiei, să vedem care sunt problemele, care sunt soluțiile pe care le-au găsit și cum anume funcționează. Bien, merci. Președintele, mulțumesc. Acum, din partea comisiei, aș dori să știu cine dorește să intervină mai întâi. Da, vă rog. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută intrarea în vigoare a regulamentului privind uh, fondul de ajutorare pentru cei mai defavorizați la o dată de 11 martie. Și vreau să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru solidaritatea și contribuția pe care au avut-o în uh, activarea acestui fond. Noi uh, sperăm acum ca acest fond să fie pus în aplicare fără întârziere și înțelegem că asta constituie și pentru dumneavoastră Eh, cele mai importante provocări. Ați primit eh, și răspunsurile noastre în scris, dar aș vrea să subliniez unele elemente esențiale. Conform regulamentului, statele membre au eh, șase luni la dispoziție pentru a prezenta programe operaționale de punere în aplicare și de a intra în negocieri cu Comisia. Pe lângă această cerință, statele membre sunt deja, au fost deja solicitate să Uh, intervină, asemenea uh, cazului uh, politicii agricole comune, pe lângă crearea programelor operaționale. Suntem deja în contacte cu statele membre cele mai avansate, care ar putea până la chiar sfârșitul acestei luni să ne trimită primele programe operaționale, dar până la momentul actual nu am primit astfel de programe. Statele membre însă nu trebuie să aștepte uh, uh, prezentarea formală a uh, fondurilor, a programelor operaționale pentru a pune în aplicare fondul. Regulamentul prevede ca din 1 decembrie 2014 să fie luate în considerare toate programele de cheltuire a banilor um, uh, pentru acest uh, fond. Deci toate programele de achiziții, practic, eligibile. Împreună cu perioada de implementare uh, a programului de ajutoare alimentare pentru cele mai defavorizate persoane, încercăm și în acest caz să facem așa fel încât să nu existe uh, incoerențe în aplicarea acestui uh, instrument. Uh, trebuie ca uh, cei care realizează programele operaționale să fie uh, rapizi, trebuie să uh, țină cont de programul operațional de incluziune socială și uh, trebuie să-și aloce timp suficient pentru uh, exercițiul de implementare. Comisia însă se așteaptă ca majoritatea programelor de operaționale să fie depuse până pe 11 septembrie, adică în termenul de 6 luni, și ne vom asigura că până la sfârșitul uh, anului aceste programe operaționale vor fi adoptate de comisie. În acest proces de adoptare, Comisia va monitoriza uh, punerea aplicarea programelor operaționale și în cazul în care uh, sumele prevăzute sunt uh, insuficiente pentru prefinanțare, 11%, vom interveni rapid. Limita în care noi putem interveni cu un ajutor este de 3,5 miliarde de euro dintr-un total de 3,4 miliarde de euro. În anexa regulamentului am inclus și alocațiile pentru fiecare stat membru în parte, cât și uh, posibilități, posibilitatea de a accesa un miliard de euro în plus din, uh, dintr-un alt fond. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că a insistat ca alocările bugetare să fie cel puțin similare cu cele de până acum. În încheiere, aș vrea să spun că pe lângă programarea și implementarea uh, rapidă și nebirocratică, uh, Comisia se va aplica și asupra aspectelor de monitorizare și de culegere a datelor încă de la începutul punerii în aplicare, pentru că vrem să știm câte persoane au fost ajutate cu câți bani, foarte exact. Uh, tocmai de aceea, pe 13 uh, martie, uh, am adoptat cu sprijinul Parlamentului un act delegat care va ajuta statele membre să implementeze mai repede și mai corect aceste dispoziții. Mulțumesc! Très bien. Merci, madame. Euh, Mulțumesc foarte mult, doamnă. Aș dori să știu dacă mai există cineva care dorește să intervină din partea Comisiei. Deci, din partea Direcției Generale pentru Ocupare, nimeni. Bun. Din partea Direcției Generale pentru Agricultură, cineva? Da? Bun, păi atunci poate puteți să ne prezentați punctul de vedere al Direcției Generale pe care o reprezentați. Nu? Nu? Bien. Et, et du côté de la Direction Générale du Budget. Și din partea Direcției Generale pentru Bugete? Nimeni? Monsieur, Monsieur Preza, vous voulez? Preza. Merci, Monsieur le Président. Donc, normalement, l'occasion... Mulțumesc, domnule președinte. În principiu, E o ocazie pentru cei care se ocupă de astfel de programe de ajutor să explice felul în care se pregătesc aceste programe, se pun în aplicare, cum funcționează bugetul, uh, Direcția Generală pentru Bugete este cea care se ocupă de planificarea bugetară. Cea pentru 2014, această planificare a fost deja încheiată. Mulțumesc. Très bien, je vous remercie. Alors... Președintele, mulțumesc. Între timp, doamna Elisabeth Mohan-Chartier, raportor din partea Comisiei pentru Ocupare, tocmai ni s-a alăturat, a sosit în sală, îi urez bun venit și eventual dacă puteți să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere și să profităm și de faptul că din, uh, avem în sală pe doamna raportor Eider, care este raportor pentru bugetul general 2015, dar avem și reprezentanța ai Comisiei din partea direcțiilor generale pentru ocupare, agricultură și buget. Iată că și doamna Ann Jensen, raportor pentru bugetul general 2014, tocmai a sosit. Deci, Elizabeth, dacă acum dorești să intervii, te rog. Euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dragă Alain, mai întâi aș dori să mulțumesc Comisiei pentru Bugete, pentru că felul în care a fost apărat fondul pentru persoanele cele mai defavorizate, un, un fond care are o conotație politică puternică, nu era ceva simplu, având în vedere poziția șefilor de stat și de guverne și știu cât de implicată a fost Comisia pentru Bugete și chiar și tu personal, Alan, dacă îmi permiți, stimate președinte, uh, acțiunea ta a fost extraordinar de eficientă pentru a apăra acest fond pentru persoanele cele mai defavorizate. Acum, câteva cuvinte pentru cei care reprezintă Comisia Europeană, care ne-au ajutat foarte mult pe acest subiect. Elmer Costello care este raportor. Am conlucrat foarte mult cu ea, eu am fost raportor pentru Fondul Social European, deci uh, am avut o conectare, o colaborare în ceea ce privește aceste două fonduri. Câteva cuvinte acum doar pentru a spune că din punct de vedere politic, acest dosar era un dosar fundamental și sprijinul Comisiei pentru Bugete era un sprijin esențial mai ales după toate acțiunile pe care le-am putut organiza, acțiuni de solidaritate financiară din cauza crizei, iar astăzi ce putem constata? Vedem că solidaritatea între cetățeni este un element foarte important și acțiunea Europei în favoarea persoanelor celor mai defavorizate Uh, este o acțiune foarte așteptată, pentru că 19 milioane de europeni nu mănâncă în mod corect în fiecare zi, ci odată la două zile. De aceea știm că situația era dificilă, pozițiile erau divergente. Cred că până la urmă am reușit să ajungem la un compromis foarte bun în care, care oglindește diferitele puncte de vedere uh, Ideea fiind să avem un astfel de fond pentru fiecare uh, stat membru cu posibilitate de adaptare locală și aș vrea să vă atrag atenția totuși asupra unui element, unui aspect care nouă ne-a pus mari probleme și asupra căruia trebuie să fim extrem de vigilenți, de prudenți, și anume că în regulament am notat în mod clar faptul că se interzice, dacă pot să spun așa, să se acorde o, asociațiilor caritative o sumă, fie ea și simbolică, în momentul în care sunt distribuite produse alimentare care, de fapt, beneficiază deja de fondul, pentru, fondul european pentru persoanele cele mai defavorizate. Vă atrag atenția asupra acestui fapt, pentru că acesta va reveni ulterior cam peste tot. Acest lucru, de fapt, pune sub semnul întrebării felul în care uh, funcționează aceste magazine alimentare sociale, care de fapt în principiu așa funcționează, pe baza unei sume foarte mici, uh, care reprezintă o contrapartidă în momentul în care se distribuie astfel de produse alimentare. Noi am tras semnalul de alarmă, am avertizat comisia pe acest subiect și comisarul, comisarul Andor, înainte de vot, a făcut o intervenție foarte clară Vă spun acest lucru pentru că ne aflăm undeva la limită în ceea ce privește această intervenție, însă aceasta ne permite să întredeschidem ușa și să menținem felul în care funcționează aceste magazine alimentare sociale. E foarte important să puteți transmite acest mesaj pe teren, pentru că domnul comisar Andor, și aici vorbesc și mă exprim uh, sub controlul uh, Adrianei, care cunoaște foarte bine subiectul și mă va corecta dacă mă înșel. Deci comisarul a spus, da, într-adevăr, e interzis să se perceapă o sumă ca și contrapartidă în momentul în care se distribuie produse alimentare care beneficiază de fondul uh, pentru persoanele cele mai defavorizate. Da, acest lucru e interzis, însă pentru orice alt tip de distribuire de produse alimentare care nu beneficiază de un astfel de sprijin, nicio problemă. Bun, deci în magazinele acestea alimentare sociale putem constata că da, există, pe de o parte, pro produse care beneficiază de sprijin și produse care nu beneficiază de acest sprijin. Deci, în continuare, aceste magazine pot continua să funcționeze. A fost într-adevăr o problemă și am încercat să o gestionăm cât mai bine posibil, dar n-a fost deloc ușor. În orice caz, mulțumim Comisiei pentru bugete, suntem extrem de recunoscători pentru că cred că putem spune că acțiunea politică a fost una extrem de importantă și pentru cetățenii noștri și pentru Europa. Mulțumesc, Elizabeth. Ann Jensen ni s-a alăturat între timp. An, vrei să faci un comentariu sau ai întrebări. Avem reprezentanți ai Comisiei de la Direcția Generală pentru Ocupare, pentru Agricultură și pentru Buget. Eider a făcut o scurtă prezentare. Adriana ne-a oferit un răspuns. Dorește să intervii acum? Well, thank you, Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte. O să am o intervenție foarte scurtă. Un aspect foarte interesant aici este că schimbarea la nivelul acestui program s-ar putea să fie mai mare decât anticipam. Eu vin din Danemarca, o țară unde ne-am opus programului am avut o majoritate împotrivă, s-a spus că niciodată nu o să cheltuim acești bani, dar acum lucrurile au fost structurate diferit și programele au fost uh, implementate pentru a ajuta persoanele cele mai defavorizate din societate, dar nu prin distribuirea de alimente. Este o abordare diferită a resurselor și de aceea cred că întrebarea referitoare la supravegherea modului în care statele membre vor aborda această chestiune este extrem de importantă. Era parte a politicii agricole comune înainte, pentru că aveam uh, rezerve mari de carne, acestea nu mai există acum și dacă vom continua acest program, Trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt structurate diferit și că accentul se pune mai degrabă pe, pe ce putem face pentru persoanele defavorizate, pentru a le îmbunătăți situația. Știm că asta nu s-a întâmplat în majoritatea țărilor. Acesta este principala, principalul aspect pe care cred că trebuie să ne axăm cu, și să așteptăm un răspuns din partea Comisiei pentru a înțelege exact ce fac statele membre. S-ar putea ca lucrurile să varieze foarte tare de la un stat la altul. Am vrea să știm dacă, de exemplu, vă gândiți la un procedeu de schimb de bune practici, ar putea să se dovedească extrem de interesant pentru a ne asigura că fondurile care vin sunt bine uh, cheltuite, mai ales într-o țară care inițial era împotrivă și care acum iată că începe să renunțe la această poziție și își dă seama că poate banii pot fi folosiți util. Mulțumesc, José Manuel Fernandes, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să salut progresele înregistrate și cred că merită să începem uh, dezbaterea aceasta intensă cu Comisia pentru a primi uh, fondurile pentru persoanele cele mai defavorizate. Sigur că nu acoperă tot ce este nevoie, dar uh, rămâne de văzut. Întrebarea mea este, se referă la surplusul din agricultură. Care este dimensiunea acestuia? Ce facem cu el? Și este posibil ca acest surplus agricol să fie folosit uh, din nou pentru persoanele și familiile cele mai defavorizate, dacă astfel de surplusuri există undeva, e ilogic să nu le folosim pentru cei care au nevoie de ele. Prin urmare, întrebarea mea ar fi, n-am putea oare să găsim o cale, să schimbăm legea, astfel încât acest lucru să fie posibil? Știu că la nivelul Curții de Justiție s-a hotărât că nu este posibil pe baza legislației actuale, dar întrebarea mea este cum putem schimba lucrurile astfel încât fructele respective să fie folosite ca parte a strategiei UE 2020 pentru a sprijini creșterea durabilă și o bună utilizare a resurselor, în același timp combătând sărăcia. Întrebarea mea, prin urmare, este ce avem de făcut astfel încât aceste surplusuri agricole să fie folosite pentru a ajuta familiile care au cea mai mare nevoie de ele? Mulțumesc! José Manuel, președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă ni s-a alăturat. Bine ai venit. Tocmai am formulat întrebări pentru prietenii de la comisie. Și, conform formulei grupului de monitorizare, acum avem un schimb de opinii. În cazul de față vorbim despre programul pentru asistență pentru persoanele defavorizate la care participă funcționarii responsabili cu gestionarea viitorului sistem în cadrul Comisiei. E vorba de Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe care o cunoașteți, și de la Direcția pentru Buget și Agricultură. Vreți să răspundeți acum sau așteptăm uh, să intervină și restul colegilor? Ian Mulder atunci. Thank you, uh, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare simplă. Se știe foarte bine că nu toți cetățenii sunt uh, entuziasmați, nu toți din cele 28 de state membre. Și aș vrea să știu din cele 28 câte participă la program. Presupun că pentru fiecare stat membru există o anumită sumă alocată. Dacă statele refuză să participe, ce se întâmplă cu fondul care revine statului respectiv? Aș avea și eu uh, ceva de adăugat la întrebarea lui Ian. Având în vedere că avem alături de noi reprezentanții comisiei, ne puteți spune ce părere aveți despre modul în care până în momentul de față statele membre, fiecare, au folosit fondurile? Și fără a arăta vinovații cu degetul, ne puteți uh, spune câteva cuvinte cu privire la metodele eficiente folosite sau cele mai puțin eficiente. Helga Trupal acum. Thank you. Mulțumesc. Eu aș vrea să știu când vom analiza situația în statele membre și cum funcționează comunicarea în aceste state membre către persoanele cele mai defavorizate. Există situații diferite între statele membre sau o abordare comună, deci pe mine mă interesează aspectele acestea uh, concrete ale vieții cotidiene. O întrebare într-adevăr foarte interesantă în ceea ce privește situația în Franța și colegii mei mm, sunt aici și pot să confirme. În Franța, comunicarea a fost făcută în ziua în care hotărârea cursii de Justiție a pus capăt sistemului anterior. Și atunci toți francezii, francezii au înțeles că Uniunea Europeană, iată, până la momentul respectiv ajuta persoanele cele mai defavorizate. Până atunci, cu excepția lui Catherine Trotman, nimeni nu știa asta. Sigur că exagerez, dar nu foarte mult. Pervonș. Domnule președinte, dacă îmi permiteți să vă întrerup doar pe acest punct. Și mai târziu o să intervin mai concret. Da, în ceea ce privește faptul divers acesta al situației în Franța cu privire la ajutorul pentru persoanele defavorizate, Coluș este un personaj foarte celebru și știți că a contribuit foarte mult în dialog cu Jacques Golar la popularizarea ideii acestei asistențe în Franța. Deci, prin urmare, lucrurile se cunoșteau. Se știa că Uniunea Europeană are un rol în ajutarea persoanelor defavorizate. E adevărat că hotărârea curții a adus subiectul în, în discuție, în actualitate, dar se cunoștea totuși uh, faptul că acțiunea aceasta se desfășoară dinspre Uniunea Europeană. Sigur că putem vorbi despre o relansare, dar dialogul acesta dintre Delors și Coluș a existat. Sunt doi francezi, doi europeni convinși care au uh, promovat ideea aceasta în rândul populației Franței. Da, da, s-a întâmplat acum 20 de ani. Programul era cunoscut de toți francezii, e adevărat, da, participarea concretă a Uniunii era mai puțin cunoscută. Să-i spunem, o dezbatere franco-franceză, dar Helga foarte bine a făcut că a pus această întrebare, o întrebare care este relevantă pentru toate statele membre. Monica Olmaier acum. Eu am următoarea întrebare legată cele spuse de Manuel Fernandez. Din câte îmi amintesc, dar poate mă înșel, Curtea Europeană de Justiție s-a referit la faptul că în momentul în care nu există surplusuri efective, nu este voie ca Uh, fonduri din agricultură, destinate agriculturii, să fie realocate persoanelor celor mai defavorizate. Dar în măsura în care există surplusuri efective, uh, totuși ar exista această posibilitate. Și atunci eu trebuie să întreb care uh, este suma efectivă care stă la dispoziție pentru ajutorarea persoanelor celor mai defavorizate. Și a doua întrebare, logic conectată cu prima, dacă există surplus, efectiv surplus în agricultură, care să poată fi destinată acestor persoane. Mulțumesc. Merci. Mulțumesc, Catherine Trotman. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare foarte scurtă pentru comisie. Ați constatat și dumneavoastră că există un decalaj între momentul în care putem avea acces la fonduri și momentul în care statele membre își prezintă planul de acțiune. Ce va prevedea Comisia Europeană în ceea ce privește acțiunile care implică ONG-uri în perioada de tranziție? Pentru că nu ne putem gândi că în această perioadă vor dispărea nevoile și că putem să ne permitem să facem o pauză cu finanțarea. E o întrebare până la urmă esențială pentru percepția la nivelul celor implicați și la nivelul beneficiarilor. Mulțumesc, Salvador Gariga, acum. Se presidente. Eh... Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi vrut să mai adaug o precizare. În acest fond facem trimitere la regulamentul financiar care permite aplicarea lui și mă întreb, oare nu s-ar putea considera că acest fond care ajută persoanele cele mai defavorizate Uh, să nu fie o, un fel de ajutor, nu este de fapt un ajutor pentru persoane și nu necesită niciun fel de regulament special. Apoi, o altă întrebare referitoare la costurile administrative. Dacă nu mă înșel, e un program uh, Uh, care e destul de greu de aplicat, care e destul de scump în ceea ce privește costurile administrative și știu uh, și mă întreb dacă se acoperă și costurile administrative ale distribuirii, deci nu numai a cumpărării produselor alimentare, ci și costurile administrative uh, în momentul în care se face această distribuție de produse alimentare în statele membre. Merci, Salvador. Mulțumesc, Salvador. Göran Fer. Mulțumesc, domnule președinte. Jensen said... Vreau să continu cele spuse de Ann Jensen. Suedia și Danemarca au avut o poziție critică față de sistem de-a lungul timpului, dar asta nu pentru că nu vrem să-i ajutăm pe cei săraci, ci pentru că avem un sistem de ajutor social cu uh, un sistem care funcționează bine și unde această asistență nu s-ar fi regăsit. Asta e ideea de bază. Și de aceea și nici nu avem ONG-uri care se ocupă pe scară generală cu acest gen de asistență, așa cum e cazul în alte state. Și, sincer, am fost critici pentru că nu a fost clar dacă principalul obiectiv era să oferim ajutor săracilor sau agricultorilor. Asta a fost un alt motiv pentru care programul nu s-a bucurat de popularitate în peninsula scandinavă. Însă, ca să continu întrebarea lui Ian Mulder, și poate n-am înțeles eu corect, dar dacă mă înșel, îmi puteți clarifica. În această situație, cu noul sistem, este obligatoriu pentru statele membre să se implice. Nu mai există opțiunea de a nu face parte din sistem pentru vreun stat membru, dacă înțeleg eu corect. Aș vrea să clarificăm cele întrebate de Ian Mulder. Mulder. Dar, pe de altă parte, în sistem există o anumită flexibilitate, din câte înțeleg. Statele membre, de exemplu, nu trebuie să folosească această asistență pentru produse alimentare, ci se pot concentra pe o altă parte a sistemului și atunci um, tipul de sistem care există în peninsula Scandinavă ar putea fi compatibil cu acest uh, program. Cei care sunt responsabili ar trebui să ne clarifice însă în ce măsură există o astfel de flexibilitate și în ce măsură ne putem concentra pe o anumită parte a sistemului și să nu ne implicăm în aspectele care țin de distribuirea de alimente, ca ajutor și așa mai departe. Ne puteți clarifica dacă există această flexibilitate pentru statele membre? E foarte important. De exemplu, guvernul Suediei se gândește în momentul de față la cum să își structureze propriul program și ce părți ale programului programului să folosească efectiv. Mulțumesc, Paula Rubi. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi um, este o mare provocare să luăm pașii corecți de fapt, una din cele mai mari probleme pentru cetățeni este sărăcia în domeniul energiei. Eh, foarte mulți oameni nu-și mai permit facturile de diferite utilități, eh, de energie în general. Eh, întrebarea este în ce măsură, de pildă, instalații fotovoltaice pot fi puse la dispoziția persoanelor cel mai defavorizate pentru a se putea servi de telefon, de, de lumină, de anumite uh, utilități minim necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! Eider, vrei să intervii și apoi Pervanș Berez are întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Da, aveam câteva întrebări, dar doamna Catherine Trautmann le-a pus deja. Am fi vrut să avem mai multe informații în ceea ce privește aceste măsuri uh, pentru o perioadă de tranzit și, de fapt, le și puneam această întrebare în documentul trimis de către Parlamentul European. În continuare, nu e foarte clar care este poziția Comisiei Europene și intenția sa. Și apoi o întrebare foarte concretă, și anume ce se va întâmpla în 2014, având în vedere că programele operative nu vor fi imediat operative anul acesta. Și atunci nu se vor putea cheltui uh, banii la timp. Care ar fi soluția bugetară pe care am putea o să găsi? Și apoi, cel mai important, cum anume acest lucru va putea avea o influență asupra felului în care sunt gestionate aceste bănci alimentare, influența asupra ONG-urilor care sunt implicate. Uh, aveți eventual informații mai concrete în acest sens? Yeah. Madame la Président. Mulțumesc. Doamna președintă, vă rog. Dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, sunteți președinte. Vă mulțumesc pentru această audiere comună. Este foarte important ca în calitate de reprezentanței Comisiei Bugete, atunci când discutăm un subiect relevant, putem să-l discutăm împreună. Am văzut cum a fost redactată propunerea legislativă și abordarea este una complementară între cele două comisii. Înainte să trec la întrebările concrete, vreau să mă refer la câteva aspecte care, pentru noi, în calitate de uh, colegiuitori, sunt elemente esențiale. Prima se referă la surplusul agricol. Textul acesta este în complementaritate cu hotărârea Curții de Justiție și nu redeschide discuția privind utilizarea surplusului agricol. De aceea a ieșit din, de sub competența Comisiei pentru Agricultură și a intrat la Comisia noastră pentru ocupare. Avizul Comisiei pentru Agricultură pe care l-am primit spunea că dacă există un surplus agricol, acesta trebuie să poată fi utilizat. Dar sigur că nimeni nu o să se opună acestei idei, care este în conformitate cu hotărârea curții și în același timp cu intențiile, inclusiv intențiile celor care au notificat curtea. Deci, fondul nu se referă la utilizarea stocurilor agricole, ci este un fond de asistență socială. Asta în primul rând. În al doilea rând, în ceea ce privește chestiunea extinderii domeniului de aplicare a fondului. În primul rând, respectă spiritul inițial, adică este orientat către distribuirea de asistență alimentară și de produse de bază și a fost făcut pentru a răspunde preocupărilor statelor membre, pentru a oglindi aceste preocupări, așa cum am auzit aici, și dumneavoastră ați menționat subiectul, deci pentru a răspunde nevoilor statelor membre care nu voiau nici să vorbească despre utilizarea stocurilor agricole, nici să audă de uh, asistență alimentară și au o cale de scăpare, o cale paralelă de urmat, care se numește calea luptei împotriva excluderii sociale sau pentru includerea socială. Acesta este un program care răspunde unor reguli diferite când lupți împotriva excluziunii sociale nu poți să faci uh, cereri de ofertă sau să uh, parcurgi procedurile pe care le parcurge o bancă de alimente care distribuie astfel de produse. Și dintr-o dată, iată că am fost obligați să introducem alte programe paralele în text și fiecare stat poate alege calea pe care dorește să se axeze, deci să-și aleagă ce cale vrea să urmeze în acest program, una sau alta, dar în orice caz e vorba de două programe paralele și sper că asta îi liniștește pe toți cei care nu doresc asistență eliminată extraordinară, dar care trebuie să se alăture fondului, însă pe un alt temei. Și apoi, în ceea ce privește chestiunea perioadei de tranziție. Văd, înțeleg răspunsurile scrise din partea Comisiei uh, care nu iau în considerare rezultatul negocierilor. Am discutat eligibilitatea cheltuielilor, asta a fost înscris în actul de bază și în negocieri. În cadrul comisiei noastre pentru ocupare, chiar ieri. Am validat actele delegate care trebuie să permită implementarea rapidă a acestor dispoziții. Dar este important totuși ca și Comisia să explice ce a prevăzut în aceste acte delegate și să verifice dacă acestea au impact asupra aspectelor financiare. În ceea ce privește sumele pe care Parlamentul a luptat foarte mult, se pare că în bugetul pentru 2014 suma alocată va fi în sfârșit mai mică decât ceea ce se prevedea în temeiul juridic. Deci eu zic că ăsta este un punct important pe care lucrurile trebuie să fie clarificate de către comisie, pentru că de mai multe ori Parlamentul European a votat pentru 3,5 și nu pentru a vedea că apoi um, uh, suntem dați deoparte cu niște artificii contabile, care e adevărat că îmi scapă, dar totuși este important să ni se clarifice de ce s-a întâmplat asta. Cam asta cred că este partea cea mai importantă. Încă o dată mulțumesc că ne permiteți ca lucrurile să evolueze, pentru că subiectul este unul concret pentru Parlament, e unul relevant pentru cetățenii noștri și de aceea este important să abordăm Comisia în ceea ce privește explicațiile referitoare la acest program. Și încă o dată, în ceea ce privește stocul de produse agricole, am spus clar că nu mai vorbim despre un program de stocuri agricole, dar ca să știe membrii, eh, cred că ar fi interesant să spunem dacă există stocuri agricole care sunt eh, folosite undeva. E însă nu e informația principală aceasta, dar ar trebui să știm. Mulțumesc, Elizabeth. Informații que j'ai euh, par mon coleg. Cuvinte, plecând de la informațiile pe care le-am primit de la colegul meu, Michel Dantin, care lucrează în Comisia pentru Agricultură, utilizarea stocurilor agricole în parte deci, dincolo de fondul pentru persoanele cele mai defavorizate, a fost prevăzută. Este înscris pe hârtie. Deci e posibil și asta în principiu nu are niciun fel de consecință asupra celor 3 miliarde 500 de milioane uh, din uh, bugetul de bază. Direcția Generală a Agri în principiu ar trebui să fie în măsură să ne confirme acest lucru în ceea ce privește utilizarea stocurilor, spune președintele. Acum, văd că mai sunt încă doi, alți doi colegi care au cerut să ia cuvântul. Mai întâi, Alda. Obrigada, Presidente. Eu gostava de fazer uma... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am două întrebări. Doamna Beres tocmai spunea că aici nu este vorba de un program de ajutor alimentar, ci este un program, ci e vorba de un program de combatere a excluziunii sociale. Eu aș vrea să știu ceva mai detaliat, dacă se poate, ce anume este prevăzut uh, ca uh, în cadrul acestui program care nu trebuie să satisfacă doar nevoi alimentare, ci și alte uh, nevoi cotidiene pentru familiile cele mai defavorizate. S-a spus deja că dacă de pildă nu ai acces la energie, și asta se poate întâmpla, nu s-ar putea să, implici să nu mai ai acces nici la apă sau la asistență medicală. În unele țări, precum Grecia, de pildă, găsește a, acest lucru ă, ar avea repercusiuni foarte importante pentru că avem a face cu o criză socială adevărată, cu o tragedie și nu e vorba doar de niște grupuri marginale, ci de o parte consistentă a populației. Și atunci a doua întrebare practic uh, e derivată din cea din tâi. Dacă ne uităm la cele mai vulnerabile state membre, vrem să știm dacă există un follow-up uh, particular pentru acest fond. Uh, Chairman, thank you very much. So, uh, a couple of... Richard Ashworth. Am câteva întrebări pentru lămuriri. Uh, pentru că avem niște chestiuni pe care uh, e nevoie să ne punem de acord. Mai întâi, în legătură cu surplusul de producție agricolă. Dacă vorbim de surplus agricol, uh, acest surplus agricol este extrem de fluctuant, extrem de instabil pentru că uh, agricultura uh, fluctuează în funcție de vreme, de sezon, uh, de producție agricolă, de prețul alimentelor, de disponibilitatea alimentelor. În al doilea rând, natu- în legătură cu natura acestor surplusuri, dacă ar exista, ar fi, ar fi ele tratate ca uh, uh, mărfuri uh, uh, angro, pentru că aici e vorba totuși de cantități foarte mari. Uh, și în al treilea rând, sensul unei intervenții de, de genul cele pe care o tratăm aici este să constituie un fel de tampon pentru între, între nevoi și uh, ofer, ofertă. Adică noi nu ne aflăm uh, în situația scenariului pe care l-am uh, trăit acum 20 de ani, când, când am avut un surplus uriaș constant. Politica comună agricolă uh, a evoluat de atunci. Evident că acest program este un, un program social, dar totuși este supus parțial politicii agricole comune. Și politica agricolă comună, vreau să întreb atunci, are o componentă socială și dacă da, ea merită? Oui, uh, Richard. Uh... Președintele, da. Richard, după hotărârea Curții de Justiție, care a declarat că de fapt contravine tratatului dacă finanțăm un ajutor care a devenit un ajutor social pe baza bugetului pentru politica agricolă comună, e bine, această soluție a fost abandonată. Tocmai pentru că nu mai avem surplus cu, doar așa, dacă e un an excepțional din punct de vedere agricol. Deci ceea ce instaurăm acum și care a fost negociat de către Comisia pentru Ocupare împreună cu Consiliul, uh, pe baza sumelor pe care noi la Comisia de Bugete le-am negociat cu Consiliul pentru următorii șapte ani. Deci ceea ce instaurăm e de fapt un program social pentru persoanele cele mai defavorizate, în așa fel încât uh, să îi putem ajuta aceste persoane din punct de vedere alimentar, dar, așa cum spunea și Alda, să putem furniza și alte forme de ajutor, mai ales în domeniile în care aceste persoane au anumite nevoi clare. Acum, dacă în anumiți ani există un accident agricol, atunci vom vedea cum anume acesta va putea fi utilizat. Însă schimbăm total temeiul acestui sistem. Acum, eu aș avea și eu la rândul meu o întrebare pe care vreau să o pun și asta ca o prelungire a observațiilor făcute de către doamna președinte Pervanș Beres. În ceea ce privește bugetul 2014, nu există o concordanță a sumelor între ceea ce este înscris la bugetul 2014 ca și credite de angajament, deci 501 milioane 300 de mii de euro, în care se cuprind și 1.280.000 de euro pentru asistență tehnică, pe de o parte, și pe de altă parte cifra care figurează la anexa 2 a regulamentului. Și, așa cum a spus Pervanș Berez, Parlamentul dorește ca acordul politic încheiat pentru șapte ani de zile să fie onorat încă din prima zi, din primul an, și anume 2014. Deci, eventual, acest lucru nu va fi posibil decât dacă vom avea un transfer bugetar. Și aici cred eu că reprezentanții din partea Direcției Generale Bugete ar putea să ne prezinte punctul lor de vedere pe această temă. Iată, aveți aici un evantai de întrebări și acum mă adresez diversilor reprezentanți ai Comisiei Europene. Cine anume dorește să intervină mai întâi? Adriana? Adriana, da, te rog. Thank you very much, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că uh, s-a petrecut o schimbare foarte importantă în abordarea uh, generală în legătură cu asistența oferită persoanelor celor mai defavorizate cu acest fond. Avem un domeniu de aplicare mult mai larg decât uh, a avut programul de ajutoare alimentare în trecut și ne așteptăm ca statele membre, atunci când oferă alimente sau bunuri de, de uz personal, să o facă într-un cadru uh, de asistență socială mai larg, adică nu doar să-i alimentăm, să-i hrănim pe oameni, ci să le oferim și alte forme de asistență socială prin care să prevenim excluziunea lor socială. Asta este, de fapt, scopul uh, acestui nou fond. Tocmai de aceea ne vom preocupa de uh, uh faptul ca uh, aceste donații materiale, practic, să fie susținute și de uh, mijloace financiare uh, care să fie incluse într-un program de asistență socială. Uh, cum zicea și uh, doamna Beres, uh, este vorba nu doar de distribuția de bunuri și de alimente, și despre inclusiv servicii sociale pentru persoanele care sunt în pericol de a fi excluse din societate. Există prevederi care prevăd posibilitatea ca statele membre care nu doresc să ofere ajutoare alimentare să treacă la o operațiuni de altfel, iar acele, acele state membre care consideră că uh, vor să facă uh, în principal uh, ajutoare elementare să o poată face pe lângă alte servicii decizia cu privire la acordarea ajutoarelor sub formă de alimente sau nu trebuie să fie la nivelul statelor membre, care ele însele decid grupul țintă, eh, cât de larg extins este acest grup țintă, eh, care ele sunt chemate să identifice principalele nevoi ale persoanelor celor mai sărace. Deci există o foarte mare flexibilitate pentru statele membre conținută în acest regulament și prin Eh, regulament, toate statele membre sunt chemate și obligate chiar să aplice acest fond, tocmai de aceea există și alocări naționale și de aceea nu văd niciun eh, motiv pentru care, să nu, pentru care statele membre să nu elaboreze programe operaționale, pentru că peste tot există oameni care trebuie ajutați în Europa. Trebuie să vă spun că unele state membre, într-adevăr, nu au fost foarte entuziaste uh, când au aflat de această propunere de regulament. Dar, în ultimii ani, uh, Uh, am văzut însă că imaginea uh, socială, peisajul social se înrăutățește și n-am văzut în niciun stat membru uh, o îmbunătățire a situației. Și asta ne îngrijorează. Tocmai de aceea avem acum în sfârșit un instrument financiar prin care putem ajusta oamenii cei mai defavorizați în toate țările membre ale Europei și eu de aceea Uh, mă bucur foarte mult că putem adopta aceste uh, programe uh, operaționale cât se poate de curând. Există bune practici care pot fi împărtășite, există state membre cu servicii de asistență socială care pot fi replicate și în, adaptate și în alte state membre. Deci există prin acest regulament inclusiv posibilitatea unui schimb de bune practici și de experiențe uh, astfel încât uh, pot fi uh, aplicate și luate măsuri în sectorul guvernamental, dar și cu participarea voluntarilor, care poate nici nu sunt cuprinse în uh, dispozitivul acestui regulament. În ce privește ajutoarele în agricultură și surplusul în agricultură, trebuie să spun următorul lucru. Nu avem surplusuri. Și prin amendarea politicii comune agricole, surplusul care mai poate fi distribuit uh, în aceste programe de ajutare alimentare este din ce în ce mai mic și așa cum este prevăzut în articolul 23, astfel de surplusul în momentul în care apar, ele pot fi utilizate în program, dar ele trebuie plătite. Este o dispoziție foarte clară în regulamentul lui. Cine trebuie să plătească, întreabă președintele? Uh, păi statele membre care, uh, statele membre care au uh, aceste surplusuri. Păi e aceeași sumă, pentru că este vorba de 3,5 miliarde de euro care sunt distribuite statelor membre. Dacă un stat membru vrea să folosească un surplus agricol, atunci trebuie să plătească. Punct. Uh, on the În ce privește comunicarea, Cred că este foarte important ca posibilitățile, ca posibilitățile și prevederile acestui regulament să fie foarte eficient comunicate partenerilor social, ONG-urilor, dar și uh, persoanelor defavorizate. Tocmai de aceea există și în dispozitivul uh, Uh, acestui text, în articolul 19, o prevedere cu, cu privire la uh, comunicarea externă în legătură cu aceste programe operaționale. Monitorizarea programelor operaționale va ține cont de acest lucru. De asemenea, este prevăzută și o, o rată forfetară de 5% pentru cheltuielile administrative. Nu dorim ca uh, instituțiile guvernamentale și ONG-urile partenere să uh, se concentreze prea mult pe uh, administrație și să cheltuie prea mult cu această administrație, și, ci vrem să uh, cheltuie mai mult fondurile pe nevoile propriu-zise ale oamenilor săraci. De aceea am stabilit acest plafon de 5% pentru gestionarea în teren a pune în aplicare a programului operațional. Nu există o posibilitate de opt-out din program, din fond, dar există Există posibilitatea de opt-out pentru statele membre de la partea alimentară, de ajutoare alimentare a programului. Uh, în Suedia, de pildă, știu că există această dorință de a uh, nu participa la ajutoarele sub formă de alimente. Acolo există o problemă deosebită cu persoanele fără adăpost uh, și trebuie să spun că și aceia dintre politicieni care au fost împotriva utilizării acestui fond din cauza ajutorului alimentare, acum au găsit posibilitatea de a folosi acest fond în alte uh, uh scopuri. Acest fond uh, deja se supune re, uh, regulilor de coeziune N plus 3, deci orice alocare pentru 2014 poate fi uh, utilizată uh, și în următorii trei ani. Da? Deci nu, trebuie să ne, uh, nu suntem limitați la această planificare anuală a, a cheltuielilor. Mă bucur foarte mult că și Parlamentul este rezervat și îngrijorat în legătură cu discrepanța dintre alocările cu, din 2014 și cei 11%. Într-adevăr, Um, calculul inițial a fost uh, făcut în temeiul sumei de 2,5 miliarde de euro. Și știu, doamnă Beres, că trebuie să revenim cu o propunere revizuită. Ținem cont de asta. Mai întâi, la 11 septembrie, trebuie să primim programele operaționale. Asta e termenul limită. După care avem șase luni să le aprobăm nu ne vom folosi de tot acest răgaz de șase luni pentru adoptare. Adică nu vom întârzia punerea aplicarea programelor operaționale doar pentru că am adoptat. Vom încerca cât se poate de repede să trecem la adoptarea lor, uh, pentru că știm care este urgența uh, programelor pentru statele membre în cauză. Dar cred că va exista posibilitatea, pe de altă parte, să cerem o, un buget rectificat, rectificat și dacă vom avea sume reportabile, atunci ne vom ocupa și de acele. Însă, cred că prefinanțarea de 11% este suficientă pentru utilizarea timp de un an, fără restricții în domeniul de aplicare a programelor, a, a fondului respectiv și asta fără să împovrăm ă, statele membre prea mult. Cred că am răspuns majorității întrebărilor puse și în special comentariilor eh, comentariilor doamnei Beres. În ce privește actele delegate, vreau să vă mulțumesc pentru eh, susținerea și adoptarea eh, um, acestor acte delegate pentru scrisoarea dumneavoastră de no objections. Acest act delegat conține prevederi care vizează sistemele de control și de audit și care vizează și cerințele de raportare. Statele membre trebuie acum să-și numească instituțiile uh, din subordine care vor uh, gestiona aceste uh, chestiuni, dar de fapt aici este vorba doar de aspecte tehnice despre natura și calitatea datelor care vor trebui raportate Comisiei Europene. Prin acest act delegat, practic facem un pas înainte, oferind Uh, statelor membre posibilitatea de a-și programa uh, cheltuielile în mod uh, corect. Având în vedere că 2015 este prima dată de punere în aplicare, nu ca în politica de coeziune 2016, Tocmai de aceea vrem cât se poate de repede să oferim statelor membre datele pe, de care vom avea nevoie pentru ca și statele membre să poată raporta în timp util aceste date înapoi Comisiei. Mulțumesc! Très bien, merci. Donc je crois que maintenant nous sommes tout à fait... Președintele, da, foarte bine, mulțumesc. Acum lucrurile sunt clare în ceea ce privește acest subiect, mai ales uh, în ceea ce privește produsele agricole. Acum, în ceea ce privește chestiunile bugetare, ați evocat eventual posibilitatea de a avea un buget rectificativ suplimentar. Eventual, Direcția Generală Bugete poate să dea câteva precizări. președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. având în vedere intervenția foarte activă a Parlamentului European pe acest program, am găsit temeiul juridic care să ne permită să avem o sporire a sumelor cu un miliard de euro în plus, care ar veni și s-ar adăuga acelor sume deja prevăzute inițial. Și această creștere se face pe bază voluntară din partea statelor membre, care pot prezenta programe în acest sens. Așa cum a spus colega mea, statele membre sunt cele care își prezintă programele până luna septembrie. Atunci, noi avem speranța că sumele vor corespunde cu ceea ce am reușit să găsim pentru anul 2014 și cu noul temei juridic. Și atunci, deci, acest lucru va putea fi finanțat prin transfer deci mai întâi e nevoie de o autorizație din partea Parlamentului, din partea Consiliului. Evident, există o procedură, procedura bugetului rectificativ, care ne permite să cizelăm felul în care utilizăm uh, sumele prevăzute la buget. Foarte bine, mulțumesc. Da, într-adevăr, e soluția cea mai bună și pe care o preferăm din toate punctele de vedere. Bun, aș dori să știu, doamnelor președinte, dacă mai aveți alte întrebări din partea dumneavoastră. A, ah, domnul Riche, vă rog. O mică întrebare, domnule președinte. În configurația precedentă pentru fond, dacă nu mă înșel, ne bizuiam pe stocurile agricole și aveam o sumă de 3 miliarde de euro. Însă anumite state membre nu apelau Acum toate statele membre vor apela la acest fond și atunci deducem că, de fapt, dotarea operativă pentru țările care într-adevăr apelau la acest fond va scădea sau cum? Pentru că altfel nu înțeleg foarte bine cum anume uh, am putea să rezolvăm problema. Pentru că dacă e aceeași sumă, dar care trebuie împărțită la un, într-un număr mai mare, cum anume vom menține nivelul pentru fiecare în parte? Președintele, da, din punct de vedere matematic răspunsul este evident, dar eventual dacă, Pervanș, tu poți să explici de ce ați uh, insistat să fie obligatoriu pentru toate statele membre. Pentru că spiritul noului temei juridic era în uh, prelungirea dezbaterii pe care am avut-o noi în ceea ce privește UE 2020, lupta împotriva sărăciei o, un dosar subsidiar, un dosar în care Uniunea Europeană trebuia să fie foarte vizibilă. Și iată că aici avem, de fapt, o transpunere a celor dezbateri în această obligație, pentru că cei care nu vreau să facă apel la acest fond european pentru persoanele cel mai defavorizate considerau că, de fapt, e o acțiune pe care o puteau desfășura în mod mai eficient la nivel național, și fără intervenția europeană. Evident că e o dezbatere foarte politică și ea poate fi structurată din punct de vedere politic în mod diferit în funcție de fiecare țară. Însă, felul în care se conjugă acest fond reprezintă un minim de intervenții din partea fiecărui stat membru, un minim de demersuri din partea fiecărui stat membru. Și uh, Țările care participă în cel de-al doilea pilon, și anume programul de incluziune socială, sunt țările care inițial nu vroiau acest fond și care au apelat la un minim necesar pe acest al doilea pilon și deci nu participă la partea referitoare la ajutor alimentar. Eu n-am la mine felul în care se repartizează aceste, uh, repartizează aceste sume, însă Comisia cu siguranță le cunoaște și ne va spune. Uh, cele, acele țări care solicită cel mai mult ajutor funcționează exact la fel așa cum se întâmpla și în regimul pe vechi. Mulțumesc, Perva, și acum Salvador Gariga. Mulțumesc, domnule președinte. Pare rău că mai deschid o paranteză în dezbatere, însă mie mi se pare fundamental uh, în așa fel încât eficiența finală a fondului să fie asigurată, să vedem dacă sunt două posibilități de a face apel la acest fond. Anumite țări care cer un minim pentru că țin la principiul de subsidiaritate și, pe de altă parte, alte țări care apelează din plin la acest fond pentru persoanele cele mai defavorizate, mă întreb dacă nu cumva avem aici un fel de contradicție în cadrul Uniunii Europene în ceea ce privește uh, felul în care se aplică fondul, uh, diferențele care există între un stat și altul. Eu cred că asta pune sub semnul întrebării chiar și felul în care funcționează fondul și e adevărat că aici există o latură politică importantă. Și această contradicție, acest decalaj între uh, principiul de subsidiaritate și punerea în comun a sumelor și a eforturilor la nivel comunitar, s-ar putea să afecteze per total felul în care funcționează fondul. Și mă întreb cum anume am putea noi eventual în următorul mandat să găsim o soluție nu numai comisia noastră, ci și întregul Parlament, să fim atenți pentru a vedea care sunt primele rezultate concrete de executare pentru anii aceștia 2014-2015. Oui. Pervanș. Euh, la bază legislativă. Nu știu cum se redeschide temeiul juridic, dar precis că există o cale. Însă, Așa este scris în baza legislativă și se numește și asta este prețul unui compromis politic până la urmă. Acesta este acordul la care s-a ajuns în Consiliu și Parlamentul European a acceptat acest acord, l-a validat. Prin urmare, cu toții, în plenară, am validat acest temei juridic pentru noul fond și pe această bază, sincer, dacă e să mă gândesc puțin la cum au evoluat negocierile, pot să vă spun că echipa de negociere a Parlamentului era formată din persoane care, pe de-o parte, erau pentru fond și altele care erau împotriva fondului. Și văd pe cineva dintre aceștia care va interveni imediat. Și această echipă de negociere întreaga echipă nu avea o părere prea bună despre acest acord pentru că se implementau aceste două programe paralele. Când am înțeles că acesta este prețul pentru a ajunge la un acord cu Consiliu, am acceptat și am, ne-am asigurat că acest al doilea pilon dacă îmi dați voie, domnule președinte, ca să vă dezvălui acum în totalitate ce s-a întâmplat pe durata negocierilor, problema noastră era că această parte a incluziunii sociale, solicitată de cei care se opuneau fondului, ar putea să fie folosită în două feluri uh, într-o anumită măsură și ar putea să ducă la confuzii cu Fondul Social European. Pentru că în acest fond, pentru prima dată, am reușit să obținem ca 20% din bugetul pentru acest fond să fie utilizat pentru acțiuni care să vizeze incluziunea socială. Și de aceea exista riscul acesta de a face confuzii între obiective și instrumente diferite. Și Parlamentul s-a luptat pe acest punct și a reușit să izbândească. Am obținut ca pe baza legislativă a acestui fond, partea aceasta care ține de incluziunea socială să fie rezervată exclusiv persoanelor celor mai defavorizate și să nu interfereze deloc cu acțiunile care se desfășoară pe baza Fondului Social European. Și atunci când uh, vom interpela statele membre pentru a vedea cum pun în aplicare acest program în comisia următoare, ne vom ocupa mult mai bine de condițiile de implementare ale acordului privind cadrul financiar la nivelul statelor membre și trebuie să ne asigurăm că statele membre fac această diferențiere între acțiunile din cele două programe, fond și Fondul Social European. Da, este o acțiune bine clarificată de legiuitori. Mulțumim, doamna Cornelison. Yeah. Um, I Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă doamna Cornelison uh, m-a numit pe mine ca m-aș opune fondului. Nu știu dacă s-a gândit la mine. Pot să vă spun că timp de mulți ani am fost unul dintre cei mai fervenți susținători ale acestui fond. În 2007, când un caz în instanță a amenințat acest uh, fond, am uh, făcut uh, pe Dracum 4 să nu se ajungă în țările de jos la o blocare a fondului. Eu cred că este cel mai, cel mai important lucru e ca acele câteva milioane care în Uniunea Europeană au devenit deja eh, dependente de eh, programul de ajutoare alimentare să fie inclus și în noul eh, fond, în noile programe operaționale. Pentru noi, totdeauna, această idee a, a existat și de aceea și credem că cred că țările, statele membre, cum este și țara mea, țările de jos, Uh, Germania, uh, Regatul Unit în care se face foarte puțin, uh, să facă acum ceva mai mult, pentru că și în aceste țări există foarte multe persoane dependente. Și dacă toate statele și-ar aduce contribuția în Spania, în Grecia, în Portugalia, în Ungaria, în alte țări în care se află într-o profundă criză și unde există o sărăcie alimentară extrem de importante, atunci, atunci dacă, dacă în aceste țări nu s-ar, nu s-ar uh, ajuta, atunci, într-adevăr, oamenii ar suferi de foame, de foamete. Uh, uh, până la urmă, Uh, participarea voluntară nu face altceva decât să uh, ajute statele membre să decidă ce anume este cel mai indicat pentru a ajuta uh, cele mai defavorizate persoane din societatea lor. Nu cred că acest lucru ar uh, crea uh, mari dificultăți uh, și discrepanțe, pentru că și fondul precedent a uh, oferit statelor membre posibilitatea de a ajuta acolo unde cred și a, așa cum consideră cel mai eficace. Ideea este să ajungem la cei mai nevoiași din UE și, și cred că dacă facem acest lucru, rezultatele vor fi mulțumitoare. Întrebarea pe care aș vrea să o întreb, să o pun este următoarea. Am creat acum mai multe posibilități, inclusiv uh, posibilitatea organizării unor activități pentru uh, uh, oferirea unor alimente sub formă de donație. Adică există foarte multe alimente care sunt aruncate la gonoi, lanțurile comerciale, au realizat deja că fructele și legumele pe care uh, le uh, arunc ar putea fi folosite și ar putea fi uh, donate pentru că ele de fapt încă nu sunt expirate, nu sunt stricate. Um, eu cred că aceste posibilități noi de exploatare a fondului ar trebui uh, cumva mai bine evidențiate, astfel încât programele operaționale să exploateze chiar toate posibilitățile care sunt prevăzute în uh, text. Mulțumesc. Fiam. Mulțumesc, Coran Fern. Mulțumesc, vreau să reacționez doar la cele spuse de Salvador și trebuie să spun că nu sunt de acord. Trebuie să înțelegem că politicile de asistență socială uh, se supun subsidiarității uh, statelor membre. Uh, avem structuri diferite în asistența socială, structur, sărăcia este structurată diferit, nivelul sărăciei se calculează altfel, pragurile de sărăcie sunt diferite. Este important ca sistemul acesta al, al noului fond să nu contravină sistemelor de asistență socială din statele membre și tocmai de, de aceea cred că flexibilitatea este necesară. Din potrivă, flexibilitatea va face fondul mai eficace decât dacă am aplica o politică de tipul o, o măsură pentru toți. Deci flexibilitate, flexibilitatea va, face, va crește eficacitatea și va crește și acceptanța în rândul statelor membre care până acum au fost rezervate. Deci, Salvador, cred că flexibilitatea este absolut necesară dacă acest regulament într-adevăr ar urma să fie e, pus în aplicare. Salvador. Mulțumesc, Salvador. Eu n-am făcut nicio declarație, nicio afirmație, eu mi-am exprimat o temere, stimate coleg por Ioran Farm, pero, pero eu în Vreau să-l tranquilizez pe domnul Ferm. Sincer, nu mi-am exprimat niciun fel de... n-am făcut niciun fel de afirmație, ci doar mi-am exprimat așa o îngrijorare. Uh, est-ce qu'il y a d'autres... Mai există alte întrebări sau comentarii? Bun. Dacă nu vă mulțumesc, îi mulțumesc și domnului președinte, membrii comisiei. De asemenea, le mulțumesc. Doamna Cornelisen pusese o întrebare, e adevărat. Îi răspund, domnule Cornelison, nicio problemă. Da, domnul Riche și doamna Cornelisen au avut întrebări. Adriana, te rog. We do not expect to see how uh, the food... Nu ne așteptăm ca problema deșeurilor alimentare să fie eh, reluată și eh, tratată în cadrul acestor programe operaționale, dar cred că statele membre pot eh, să preia exemple de bune practici din statele membre în care deșeurile alimentare deja sunt folosite. Pentru noi, articolul 10 oferă posibilitatea ca statele membre uh, să uh, dobândească mai multă experiență, mai multe cunoștințe în ce privește ajutorarea uh, persoanelor sărace, excluse din punct de vedere social, prin tot felul de uh, norme și măsuri. Dar nu cred că programele operaționale ne vor, ne vor um, spune vor răspunde la întrebarea doamnei Cornelison. În ce privește sumele disponibile, avem o ușoară creștere reală, pentru că 3, 3,4 miliarde uh, euro au fost calculați la nivelul prețurilor din 2011. Și în plus, uh, conform uh, programul, programul alimentar de ajutoare alimentare de până acum a fost cofinanțat în, pro, în proporție de 100% din buget. Și atunci uh, trebuie să ținem cont că uh, statele membre în noul program trebuie să se implice mai mult, deci costurile vor fi mai mari pentru statele membre. Très bien. Merci beaucoup. Bun, mulțumesc. Eu mulțumesc, doamnei președinte, raportorilor și reprezentanților Comisiei Europene. Dragi colegi, am parcurs ordinea de zi pe această dimineață. Așa că în sală rămân coordonatorii și aș vrea să îi rog pe colaboratorii coordonatorilor care nu sunt aici să le reamintească de întâlnirea prevăzută pentru 12.30. Facem pauză de 5 minute, deci. Interpreții rămân alături de noi până la 12 și jumătate și la 12 și jumătate începem cu reuniunea coordonatorilor.